dumneavoastră, domnule Juncker, ci lăudăm entuziasmul noastră european și în același timp vă mulțumim pentru devotamentul și simțul umorului de care dați dovadă și rămân cu ultima frază din discursul dumneavoastră. Europa trebuie să lupte împotriva naționaliștilor, pentru că Europa este un proiect de conviețuire pașnică, Europa este un proiect pașnic și astăzi vă mulțumim pentru angajamentul dumneavoastră și aceea aveți admirația și respectul nostru. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Juncker. Grazie. Mulțumesc. Urmează domnul președinte Cioloș. Comision... Domnule președinte al Comisiei Europene, dragă Jean-Claude, profit de acest moment important pentru a-ți mulțumi, nu doar pentru acțiunea la șefia Comisiei Europene, ci și pentru cariera de european convins. Ne-ați învățat pe mulți ce înseamnă să fii european și pentru asta doream să vă mulțumesc. În mandatul dumneavoastră a trebuit întoarsă pagina crizei financiare. Uh, a trebuit să facem față crizei migrației și a Brexitului. Cred că toată lumea, în mod unanim aici, vă mulțumește pentru că această unitate europeană este bunul comun cel mai prețios. Unii au calificat comisia dumneavoastră drept comisia ultimei șanse. Acum o nouă comisie se conturează și uh, europenii nu au căpătat scurile pe care le credeau. Însă Parlamentul ține în continuare să-și apere cetățenii europeni și ne dorim o comisie a unei noi șanse, sper. Chiar dacă nu toate acțiunile au fost uh, niște reușite, Totuși, multe succese s-au înregistrat în anii dumneavoastră de mandat și sunt foarte multe exemple concrete, dar vreau să mă opresc în deosebi asupra planul, planului Juncker. Mi se pare că nu s-a vorbit îndeajuns despre acesta. A fost criticat la început, aspru, și totuși a permis un impact concret, a arătat multora, a arătat IMM-urilor fața utilă și eficace a Europei, care face posibil acum să se lanseze proiecte inovatoare. Uh, ați spus-o și dumneavoastră, s-a dorit o comisie politică și cred că ați arătat calea pentru comisiile ce vor veni, care trebuie să fie încă și mai politice, deoarece prin politică vom găsi soluții europene la problemele concrete ale europenilor și trebuie să continuăm pe această cale pe care ați deschis-o, a unui dialog consolidat între instituții, între forțele europene, pentru a construi pas cu pas această Europa care e în inima angajamentului dumneavoastră. Dragă Jean-Claude, mulțumesc, mulțumesc întregii comisii pentru a fi arătat și demonstrat ce înseamnă Europa și ce înseamnă să muncești pentru Europa. Mulțumesc! Președinte... Mulțumesc! Urmează domnul Lambert. Domnule președinte, dragă Jean-Claude, în numele grupului Verzilor, trebuie să vă adresez mulțumiri după 5 ani de mandat. Eu am votat pentru dumneavoastră acum 5 ani, v-am votat să deveniți președintele Comisiei Europene. Marele Ducat al Luxemburgului era totuși un paradis fiscal și știam asta și mi-am zis că poate uh, braconierii sunt cei mai buni gardieni până la urmă și de asta am votat pentru dumneavoastră. Vreau să salut și munca depusă de Margaret Vestager și de Pierre Moscovici pentru că știu că uh, în mandatul dumneavoastră echitatea fiscală a înregistrat progrese, însă un obstacol major rămâne, anume încăpățânarea cu care statele membre refuză orice armonizare fiscală. Am fi putut să depășim acest obstacol prin uh, articolul 116, însă n-ați avut această îndrăzneală. Acum, eu v-am considerat întotdeauna un social-democrat care a fost cumva rătăcit printre populari. Ați militat pentru instituirea unei autorități europene în materie de muncă, pentru un pilon al drepturilor sociale și astea au fost succese incontestabile pe care vi, le vi le puteți uh, asuma. Așa cum au spus și ceilalți colegi, nu ați uh, fost uh, un președinte cu ideologie limitată și nu ați insistat pentru austeritatea surdă și oarbă la nevoile demnității umane. Comisia dumneavoastră nu a precupețit niciun efort, tocmai pentru a proteja demnitatea umană și pentru a veni cu un răspuns colectiv la problema migrației. Însă, din nou, Consiliul European a blocat orice progres și regret faptul că domnul Tusk nu mai este aici deoarece um, mulți cred că Europa trebuie să rămână o fortăreață. Însă, conștiința dumneavoastră de mediu mi se pare că lasă de dorit, în ciuda tuturor acestor reușite. Casa noastră arde, biodiversitatea se prăbușește, resursele se împuținează. Suntem sub asediu și avem nevoie de tratate de liber schimb care să fie mai bine gândite, care să nu îi privilegieze doar pe investitori, ci să aducă și norme de mediu, norme sociale, norme fiscale obligatorii. Am fi putut obține ceva de la Statele Unite, ați spus că am uh, reușit să încheiem vreo 15 acorduri de liber schimb cu alții însă, din păcate, nu ați avut suficiente ambiții climatice și de biodiversitate. În ciuda promisiunilor și regretăm acest lucru pentru că ne-ați făcut aceste promisiuni acum 5 ani în grupul nostru, ați blocat uh, orice reglementări ale perturbatorilor endocrini și um, nu ați definitivat uh, reglementarea OMG-urilor. Prea adesea v-ați lăsat impresionați de nevoile marilor companii. Ați fost uh, prea timid Uh, în protejarea avertizorilor de integritate. Nu ați uh, tras la răspundere așa cum trebuia industria auto. Deci, bilanțul mi se pare unul amestecat acum la 5 ani. Nu ați reușit să vă ridicați la înălțimea deplină a provocărilor existențiale cu care ne confruntam. Ați spus că sunteți Comisia Ultimei Șanse și uh, se vede ce s-a întâmplat la rezultatele ultimelor alegeri europarlamentare. Eu cred că ați avut o contribuție. Până la urmă, din fericire, naționalismul nu a câștigat și noi vom continua să-l combatem așa cum ați făcut-o și voi. Însă pericolul nu a trecut. Următoarea comisie și uh, președinta care urmează să vă ia locul va trebui să vină cu o abordare complet diferită. Dacă, așa cum vreți dumneavoastră și cum vrem și noi, vrem să împăcăm pe toți europenii cu ideea unei integrări europene. Și vă amintesc că suntem prima democrație transnațională din lume. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Zani. Mulțumesc, domnule președinte domnule președinte juncker acum cinci ani de zile când dumneavoastră v ați prezentat uh, aici în plen eu uh, mi am exprimat nedumeriri majore în legătură cu faptul că dumneavoastră ați fi persoana potrivită pentru această renaștere a europei însă v am dat prezumția de nevinovăție. după cinci ani de zile putem spune acum că această îndoială și această prezumție s a verificat și a devenit a realitate. dumneavoastră ne predați acum o europă mai rea decât cea pe care ați preluat-o în gestiune acum 5 ani de zile. O Europa dezbinată, o Europa slabă, o Europa bolnavă, care nu este în stare să facă față marilor provocări ale zilor noastre și unui număr de trei probleme majore cu care se confruntă cetățenii europeni și pe care v-au rugat cetățenii europeni să le rezolvați. Problema gestionării fluxurilor migratorii, problema creșterii economice și problema siguranței interne. Comisia condusă dumneavoastră în mandatul dumneavoastră în acești cinci ani de zile Chile a eșuat pe toate cele trei planuri, iar cauzele nu trebuie să le căutăm în afara acestor instituții. Cauzele sunt de natură internă, cauzele sunt politicile eronate pe care le-ați pus în practică, pe care le-ați continuat, ați repetat greșeli pe care le făcuse și comisia precedentă. Dumneavoastră vorbeați despre presupusele reușitele comisiei dumneavoastră. Ați vorbit de creștere, dar această creștere este una care arată de fapt că Europa pierde teren în fața marilor puteri care se află în afara granițelor noastră. N-ați vorbit de dezindustrializare. Astăzi, mari agenți economici europeni au dat faliment sau nu mai sunt în activitate și ați vorbit despre planul dumneavoastră de investiții. Spuneați dumneavoastră că, da, într-adevăr, sunt uh, Uh, investiții care au generat 140 de miliarde de investiții. Păcat, pentru că dumneavoastră promiseserăți aici 315 miliarde și 940. Nu știu dacă e nici măcar jumătate din ceea ce ați promis și dacă acest lucru poate fi considerat o reușită. Cred că sunt milioane și milioane de cetățeni europeni care sunt mulțumiți că dumneavoastră puteți acum să vă bucurați de uh, pensia dumneavoastră generoasă, pentru că, într-adevăr, comisia dumneavoastră a fost cea mai rea comisie din ultimii ani ai, ai Uniunii Europene însă stați liniștit pentru că uh, cel care vă urmează, cea care vă urmează va putea să facă și mai rău, să fie și mai rău după dumneavoastră. Mă rog, în fine, aceasta nu e o veste bună pentru cetățenii europeni, iar noi ne luăm angajamentul ca aceste erori atât de grave pe care le-ați comis în acești ani să nu se mai repete. Vă mulțumesc! Eh, onorevole Le... Mulțumesc, domnule Legutco de la ECR. Uh, thank you, uh, President. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Juncker, trebuie să încep prin a recunoaște angajamentul dumneavoastră vis-a-vis -vis de uh, serviciul public. Sunt multe lucruri bune pentru care meritați să fiți lăudat. Și munca echipei dumneavoastră trebuie lăudată pentru eforturile făcute pentru consolidația pieței interne, sporirea securității energetice, sau felul în care ați stimulat investițiile în economia noastră. Alte planuri s-au referit la micile ferme, agricultură în general și alte câteva exemple. Astfel de inițiative, sigur, nu trebuie să treacă neobservate. Însă, mandatul dumneavoastră a fost marcat și de multe dezamăgiri. și mai ales faptul că am pierdut unul din cele mai mari state membre, unul cu o poziție foarte influentă, atât la nivel intern cât și internațional. Brexitul e o mare dezamăgire de proporții istorice și să nu ne spuneți că nu vă asumați nicio responsabilitate pentru Brexit, pentru că ar trebui. Ce mă preocupă pe mine e faptul că plecarea Marii Britanii nu a atras după sine, cum ar fi trebuit, o perioadă de reflexie pentru a înțelege care sunt cauzele profunde a ce s-a petrecut. Domnul Barnier vorbea despre reflexie, meditație, ceva mai devreme, chiar azi dimineață, dar eu m-aș fi așteptat ca o astfel de reflexie să aibă loc înainte și nu după Brexit. În schimb, am văzut politici care nu au făcut decât să agraveze problemele și să adâncească disensiunile. Comisia dumneavoastră, domnule președinte, s-a lansat în campaniile electoratele statelor membre într-un mod cu totul și cu totul arbitrar. Uh, ați aplicat duble standarde șocante, ați menționat importanța regulilor doar pentru anumite țări și ați închis ochii la uh, comportamentele altor state membre care încălcau reguli. Țara care i s-a permis să încalce regulile uh, migratorii și apoi s-a impus o politică care a adus diviziuni UE, cum văd eu lucrurile, s-a opus întotdeauna. la a împinge partenerii cât mai departe unii de alții. Ori asta ați realizat. Ați fost primul care ați divizat uh, popoarele și statele membre uh, mult mai mult decât să fi făcut efortul de a le uni. Uh, doamna Obriar, acum cuvântul. Domnule Juncker, cum de nu ați început acest uh, bilanț prin a ne face o listă a interminabilor scandaluri fiscale, um, Paradise Papers, Panama Papers și, bineînțeles, LuxLeaks, pentru că ați fost un artizan al acestui scandal în propria țară, Luxemburg, care încă nu este declarată paradis fiscal în ochii Uniunii Europene cât ați fost la șefia Comisiei Europene, în ciuda efortului anumitor comisari pe care îi apreciez pentru ce au făcut, e ca și cum am fi cerut firmei Monsanto să nu mai folosească pesticide. Bilanțul dumneavoastră în materie socială, pe care ați insistat, este de fapt unul ratat. Ce s-a întâmplat cu salariul european minim pe care mi l-ați promis, domnule Juncker? Bilanțul dumneavoastră climatic este absolut dezamăgitor. N-ați făcut nimic în toți acești cinci ani, iar în tratatele de liber schimb cu care v-ați lăudat, nu găsim prevederi solide. Mă gândesc la cei 16.000 de morți din Marea Mediterană care aruncă o rușine asupra Europei, Europa care s-a transformat într-o fortăreață bilanțul dumneavoastră nu este unul democratic pentru Europa, deoarece Parlamentul încă nu a primit dreptul de inițiativă legislativă. Practic, dumneavoastră v-ați confruntat cu o opoziție din partea uh, electoratului. Ați spus că uh, nu ar trebui să lăsăm la mâna electoratului tratatele. Noi credem că este fix invers. Dumneavoastră ați uh, slujit intereselor uh, pieței și nu ale cetățenilor europeni. Dar pentru că noi uh, suntem pentru drepturile sociale, vă urăm uh, o pensie frumoasă și avem aici un cadou mic pentru dumneavoastră cu care să vă puteți întoarce acasă în paradisul fiscal și unde puteți să rămâneți în continuare prietenul uh, acelor mari companii pe care le-ați scutit de taxe. Sper să vă bucurați de cadou. Onorevole Evi, uh, prego. Doamna Evi, vă rog domnule președinte. Domnule președinte Juncker, mandatul dumneavoastră și al comisiei dumneavoastră se apropie de sfârșit, de aceea este momentul să dăm note în carnetul de note și să facem un bilanț. Însă nu o să vă dau o notă foarte nu o să vă dau note la fiecare materie pentru că mă tem că sunteți corigent la multe dintre ele. Mă voi opri acum la una dintre moșenirile cele mai importante ale dumneavoastră, planul de investiții care vă poartă numele, planul Juncker. Un plan care, în loc să mizeze pe energie regenerabilă și deficiența energetică, în continuare susține resursele resursele fosile. E insuficient să vedem care sunt interesele comune în domeniul energetic. Din 195 de proiecte adoptate în 2017, 77 se referă la gaz și 7 la petrol. Același lucru e valabil și pentru 2019. Proiectul de noi proiecte arată 55 de proiecte care țin de resursele fosile. Iată, așa vrem noi cu adevărat să lansăm o tranziție energetică într-un moment istoric al crizei climatice. Dumneavoastră veniți și întârziați la modul dramatic măsurile necesare pentru a combate schimbările climatice și totuși acest lucru trebuie să le explicați tinerilor și copiilor care protestează pe străzi din întreaga Europa și generațiilor viitoare. În aceste zile vorbim uh, deja despre un nou plan de investiții, de data aceasta investiții durabile, să sperăm, propus de către președintele ales von der Leyen. De asemenea, foarte mulți bani pentru a combate urgența climatică. Sper însă că Parlamentul European nu o să se lase păcălit încă o dată de aceste perspective pe care le prezintă efectul de pârg, efectul de multiplicare, așa cum a promis noastră cu planul de investiții. Și de altfel până și Curtea de Conturi are îndoieli în legătură cu acest efect de pârghe. Trebuie să cerem garanții concrete președintei von der Leyen pentru ca acest nou pact ecologic să vină cu resurse adevărate pentru a salva planeta. Avem nevoie de un plan extraordinar de investiții ecologice și nu de investiții și de calcule contabilicești după modelul Juncker. La fine di questo dibattito. Și acum, la finalul acestei dezbateri, Da, domnule președinte. Țin să le mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul, mai ales celor care s-au exprimat cu cuvinte atât de frumoase și îl invit pe domnul Zani să să citească mai atent ce scrie în dosar, pentru că vine cu lucruri care sunt absolut false. Președinte Juncker, eh, membrii del... Domnule președinte Juncker, stimați membri ai colegiului, vă mulțumim încă o dată pentru prezență, vă mulțumim pentru angajament și pentru modul în care ați apărat idealul european. În numele Parlamentului European vă transmit respectul și recunoștința noastră pentru munca pe care ați depus-o și pentru devotamentul pe care l-ați arătat pentru Europa. Mulțumesc! Grație, interrompiamo. Vă mulțumesc. Acum o să întrerupem lucrările câteva clipe, după care vom relua și vom uh, ține procedura de vot. Mulțumesc. Dragi colegi, vă rog să vă așezați ca să putem începe votul. So, ich darf Ihnen vorab... Așadar, dați-mi voie să vă comunic faptul că în comisiile Econ și Envi s-au hotărât ca uh, o primă lectură în Consiliu să aibă loc Negocierile în termenul articolului 72 din regulamentul de procedură, poziția adoptată la prima lectură de către Parlament reprezintă mandatul pentru aceste negocieri și este disponibil pe pagina de internet a noastră și titlul său se va consemna în, proiectul, în procesul verbal a acestei ședințe. Ajungem acum la votări și vom începe cu votarea raportului doamnei Blinkeviciute referitor la Fondul European pentru Ajustare la Globalizare. Așadar, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Is this no? No. Can I close? Ich schließe. S-a închis votul. So. Se adoptă. Trecem mai departe la următorul text, raportul din partea colegului Davis referitor la regulamentul privind pescuitul. Apel, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Ah, this is okay. Ich schließe die Ab S-a închis votul. Și acesta este aprobat. Trecem mai departe la raportul colegului nostru, Fan Overtfeld, referitor la planificarea financiară pe 2020. Era vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Schließe. S-a închis votul. Și acest raport este adoptat. Trecem mai departe și ajungem la final, la final, la procedura de urgență referitor la turism și la uh, circulație. S-a deschis votul. De asemenea, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și acest raport este adoptat. Vă mulțumesc foarte călduros. Ședința până la, se suspendă până la ora 15. Ne vedem mai târziu.